Dragi colegi, cred că putem să începem. Bună dimineața! Point nine of the agenda. Cu punctul numărul 9 de pe ordinea de zi este vorba despre verificarea actelor delegate și a măsurilor de punere în aplicare. E vorba de o inovare, de o noutate în metoda noastră de lucru care cred că e importantă pentru că e bine să exercităm eficient puterea de verificare a Parlamentului și o discuție publică este de crucială importanță. Astăzi ne vom concentra pe Solvency 2, Sol, Solvență 2. Anterior am discutat uh, principalul regulament uh, din 10 octombrie 2014. Astăzi, programul de zi, avem actele delegate prin care se modifică regulamentul uh, din 2014, din care principalul element este includerea unei unei clase de active de infrastructură în uh, cadrul Solvență 2. Perioada de verificare în mod normal pentru Parlament și Consiliu în privința actelor delegate este de 3 luni. După discuție veți vedea, echipa de negociatori uh, a solicitat o amânare a acestei perioade de verificare ca să explice poziția echipei de negociatori voi da cuvântul domnului Balț, care este raportor și vreau să urez bun venit doamnei Natalie Berger, șef de unitate la comisie și doamnei Justin Ray, șef de unitate la EOPA. Vă rog, aveți cuvântul domnului Balț. Herzlichen Dank. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În această dimineață am uh, niște observații mai numeroase. Permiteți-mi câteva idei pentru început în ceea ce privește investițiile de infrastructură. Comisia, așa cum i-a fost solicitată, a acționat și a propus o, o clasă de active uh, investiții în infrastructură, pe care a și specificat-o, lucru susținut uh, de către PPE. Această propunere a Comisiei nu a venit suficient de repede pentru a permite publicarea acestei clase de infrastructură în 2015. Consultările la nivelul Consiliului durează și trebuie ținut cont de acest lucru, de aceea, iată, nu este niciun fel de surpriză. Totuși ne miră faptul că Comisia are deja de pe acum alte planuri sau planuri noi în ceea ce privește infrastructura. Eu uh, solicit comisiei să le publice înainte să lase legiuitorul în uh, incertitudine vis-a-vis -vis de aceste propuneri. În plus, ne-am dorit să știm de ce se doresc modificări în acest sens, cum ar urma să arate și cum se potrivesc în întregul pachet. În ceea ce privește procedura actelor delegate, aici, ca PPE, am făcut o observație negativă vis-a-vis -vis de faptul că Comisia a propus aceste acte delegate într-un uh, pachet. Este un punct interinstituțional care, după cum știe Comisia, pentru noi este esențial. Actul delegat uh, merge în sine mai departe decât uh, investițiile în infrastructură. Este remarcabil acest lucru pentru că lipsește mandatul din partea colegiuitorului. Se stabilește un act delegat înainte de aplicarea propriu-zisă a directivei corespunzătoare. Parlamentul nu a fost consultat vis-a-vis -vis de aceste proiecte pe cale ordinară. Am primit un proiect, grupul de experți a statelor membre s-a întrunit, dar Parlamentul are doar statut de consultat consultant sau de observator aici. Deci nu este vorba de o consultare propriu-zisă. Nici EIOPA n-a fost consultată pe toate punctele. Și plec totuși de la promisa că consultările reprezintă în continuare o procedură publică care se poate exercita ca atare. De aceea aș m-aș bucura dacă Comisia ne-ar putea pune la dispoziție documente vis-a-vis -vis de opinia EIOPA în ceea ce privește aceste puncte. Și o ultimă observație și cu toată susținerea mea pentru Uniunea Piețelor de Capital, aceasta totuși nu reprezintă un motiv suficient întotdeauna pentru modificări, mai ales că Uniunea Piețelor de Capital în sine nu reprezintă un cec în alb pentru Comisie. Mai ales dacă nu se ține cont de mandatul colegiuitorului, trebuie să uh, se știe următorul lucru se riscă astfel și un nu din partea colegiuitorului. Concluzia, este important ca pe viitor să avem uh, certitudine în planificare. După atâția ani de pregătiri, lucrurile trebuie să <clears throat> intre în funcțiune. Societățile de asigurare fac parte din pilonul 2, aplicarea noilor uh, acte normative uh, fac trecerea către o reglementare bazată pe riscuri. Întreprinderile însă le au nevoie de certitudine juridică în ceea ce privește aplicarea și de un cadru de reglementări practicabil. Deci uh, să nu apară tot timpul modificări a reglementărilor, în special în părțile esențiale. Parlamentul European nu ar trebui să accepte ignorarea de către Comisie a mandatului colegiuitorului și uh, dacă interpretează liber competențele date. Ar trebui astfel ca Parlamentul să fie informat la timp și în mod corespunzător vis-a-vis -vis de astfel de proiecte de acte legislative și acest lucru, subliniez încă o dată, nu s-a întâmplat. N-a avut loc nicio consultare care să își merite numele. Parlamentul European, Comisia noastră, nu o să voteze pur și simplu absolut tot care vine sub acest paravan al Uniunii Piețelor de Capital. De aceea, iată câteva întrebări adresate Comisiei astăzi. În primul rând, cum vrea Comisia să se asigure că Parlamentul de la bun început este inclus în manieră corespunzătoare. Cum vrea Comisia să se asigure că mandatul colegiuitorului se respectă odată cu finalizarea trialogului? Cum vrea Comisia să se asigure că o directivă nu se modifică înainte să fie implementată și aplicată peste tot? Și a patra întrebare, cum dorește Comisia să aducă pe o bază sigură reglementările cu privire la asigurări, astfel încât elementele esențiale din pilonul 1 să poată să fie aplicate fără modificări substanțiale. Mulțumesc! Thank you! Mulțumesc! Și acum cred că e timpul să dăm cuvântul comisiei și apoi vom trece în revistă întreaga echipă de negociatori. Doamna Natalie Berger. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia dorește să atingă obiectivele din planul de investiții pentru Europa și în proiectul pentru Uniunea Pietrelor de Capital, UPC. Aceste inițiative au susținerea Parlamentului, iar Parlamentul a cerut uh, în iulie Comisiei să facă propuneri legislative și non-legislative cât mai curând posibil pentru a avea o piață capitalurilor complet integrată în Uniunea Europeană. Uh, pentru a stimula uh, ocuparea și creșterea, uh, pentru a susține investițiile în proiectele europene, Cartea Verde pentru construirea unei uniuni a pietrelor de capital din februarie 2015 sugerează că mai e nevoie de muncă pentru a identifica datoriile de risc scăzut în infrastructuri și investițiile equity ca pentru o posibilă revizuire a regulilor credențiale. Această posibilă ameliorare a fost uh, subliniată și în scrisoarea trimisă de președintele Gualtieri în decembrie 2014, Lordului Hill, după adoptarea primei, uh, primului regulament delegat Solvency 2, Solvență 2. În plus, în rezoluția sa din iulie 2015, privitoare la Uniunea uh, Pietrelor de Capital, Parlamentul subliniază că un mediu pozitiv pentru finanțarea de succes a IMM-urilor include nevoia uh, unor condiții prietenoase din punct de vedere economic și de reglementare pentru IMM-uri. De atunci și până acum, EIOPA uh, a uh, și-a continuat activitatea privitoare la infrastructură și Comisia a adoptat planul de acțiune privitor la Uniunea Piețelor de Capital, uh, la fel ca și modificările la actul delegat actele delegate. Acum, în ce privește contextul general, asigurările sunt într-un mediu de dobă, rata dobânzii scăzută, de aceea trebuie să-și diversifice investițiile, mai ales prin investirea în clase de active care oferă garanții și siguranță, și asiguratorii europeni actualmente gestionează aproximativ 10 trilioane de uh, active, așadar orice schimbare în investiții poate face diferența pentru economia noastră. Convergența acestor priorități justifică activități adiționale pentru Solvency 2 pentru a uh, regla cerințele de capital acolo unde există probe. Solvența 2 se va aplica pe deplin de la 1 ianuarie 2016 și Uh, ca efect al mandatului uh, colegiuitorilor, Comisia se angajează să îmbunătățească cadrul înaintea acestei etape finale. Credem că este esențial ca asiguratorii să poată contribui la investițiile în proiecte de care economia noastră are nevoie și, în același timp, uh, menținând și siguranța prudențială a cadrului de reglementare. Comisia a cerut uh, consilierea de la EOPA, uh, ceea ce s-a și întâmplat în 2015 în ce privește investițiile în infrastructură și a avut loc o consultare publică. Amendamentul a fost adoptat în septembrie uh, ca urmare a consilierii EOPA și după o consultare cu grupul nostru de experți cu participarea EOPA și ECON. Comisia crede că asta este contribuția majoră la planul de acțiune pentru Uniunea Piețelor de Capital. Această modificare a regulamentului introduce o nouă clasă de risc pentru investiții în infrastructură cu beneficii predictibile identificate pe baza criteriilor care acoperă modelul de afaceri, guvernanța și garanțiile disponibile pentru a asigura un profil de risc uh, favorabil. Uh, categoria uh, de calitate este încadrată prudențial, nu este limitată la niciun sector și permite proiecte inovatoare de care avem nevoie, de exemplu, ținând, cont de obiect, de, ținând cont de obiectivele strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și inclusivă. Uh, calificarea investițiilor în infrastructură uh, beneficiază din partea unei calibrări favorabile în comparație cu investiții necalificate, reduse până la 40% pentru datorie necalificată și equity și la aproximativ 30% pentru datorie de grad de investiție. Această calibrare nouă este bazată pe consiliera EIOPA și îndepărtează barierele la adresa asiguratorilor ca să lanseze investiții în uh, proiecte sigure de infrastructuri. Managementul uh, de risc uh, și cerințele acestea ne asigură că tratamentul prudențial în sfârșit este sigur și proporțional considerând că uh, oricum, buna diligență este uh, luată în considerare pentru asemenea investiții. Uh, acest uh, amendament include și măsuri adiționale pentru a susține investițiile în infrastructură și în IMM-uri. Un tratament prudențial este prevăzut și pentru fondurile de investiții pe termen lung în Europa, care investesc mai ales în proiecte de infrastructură și în companii care au nevoie de uh, finanțare pe termen lung. Uh, asta în urma înființării acestor fonduri printr-un regulament uh, din 29 aprilie 2015. Sigur că se vor adapta și sarcinile de capital echivalente Uh, equity listate sau uh, celor de infrastructură calificate, asta permisând și asigurătorilor de mai uh, mici dimensiuni să investească în proiecte de infrastructură, în plus equity comercializate în facilități de comercializare multilaterale, MTE, vor fi tratate ca listate, considerând că acestea sunt acoperite de reguli noi introduse de o direct, printr-o directivă și un regulament privitor la piețele uh, Uh, instrumentelor financiare. În plus, implementarea măsurilor de tranziție legate de equity se îmbunătățește cu uh, nucleul de bază adoptat de către viitor pentru a îndepărta orice fel de stimulent de a nu mai investi în IMM-uri. Uh, calibrarea aplicabilă equity-urilor nelistate va avea de beneficiat din partea acestei măsuri a unui an tranzițional, cel de-al șaptelea an tranzițional și aplicarea acestei măsuri fondurilor se clarifică, ceea ce va asigura o implementare uh, corespunzătoare a măsurii de tranziție de nivel 1 care nu și-a atins până acum scopul. Această îmbunătățire va contribui la condiții economice și de reglementare ehm, mai bune pentru companii mici și inovatoare care actualmente au nevoie de mai ehm, multă finanțare, după cum a și spus Parlamentul în luna iulie. Această măsură se limitează la equity care, vor fi achiziționate înainte de data de 1 ianuarie 2016. Chiar dacă aceste investiții uh, reprezintă o cotă limitată din portofoliul de 10 triliarde uh, de active al asiguratorilor, uh, ele pot însemna mare lucru pentru IMM-uri. În concluzie, aș spune că acest amendament uh, la actul delegat Solvency 2 a fost uh, unul așteptat și va dovedi că instituțiile europene pot reacționa la timp atunci când există suficiente probe care să demonstreze că regulile pot fi îmbunătățite și, de asemenea, va permite investiții importante în infrastructură și va evita lipsa investițiilor uh, din partea mmr urilor și va asigura și uh, calitatea prudențială la adresa asiguratorilor. Acest amendament uh, a fost ultima oportunitate de a regla cadrul Solvency 2 înainte intrării sale în aplicare de plină la 1 ianuarie 2016. Parțial eficiența sa vine din adoptarea la timp și ar fi garantată și printr-o intrare în vigoare rapidă o activitate uh, de pregătire importantă a fost înfăptuită de actorii implicați, care acum merită un mediu de reglementare predictibil. Uh, în plus, Comisia se va gândi la modificări la cadru pe linie cu aceste considerații și pe baza intențiilor exprimate de colegiuitori uh, ca să ne ocupăm și de chestiunile care au mai rămas rezolvate în contextul revizuirii formulei standard, care probabil va fi efectuată până în 2018. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Acum am să-i dau cuvântul lui Justin Bray din partea eu. Mulțumesc, domnule președinte. EIOPA salută inițiativele din Uniunea Europeană pentru a susține soluții corespunzătoare pentru investiții pe termen lung, care sunt uh, esențiale pentru un model de asigurări de afaceri. În același timp, inițiativele trebuie să asigure că cadrul prudențial pentru astfel de investiții reflectă riscul efectiv. Investițiile pe termen lung în infrastructură ar trebui să fie o bună contrapartidă pentru obligațiile pe termen lung, care de asemenea duc la o diversificare a portofoliului. Totuși, trebuie spus că proiectele de infrastructură pot fi foarte complexe și trebuie să existe și expertiza specifică pentru gestionarea acestor riscuri. Comisia s-a referit la consultarea EUPA pe această uh, temă, EUPA sugerând o abordare mai granulară cu crearea unei clase de active separate care să susțină investițiile în astfel de proiecte de infrastructură. În conformitate cu această um, consultare, infrastructurile investițiile în infrastructură calificate trebuie să satisfacă condiții legate de predictabilitate a fluxurilor de numerar, robustețe și cadru contractual pentru a face față unor scenarii de risc. Abordarea propusă trebuie să țină cont de riscuri dar în același timp și de alte cerințe. Asiguratorii, în baza abordării propuse, ar face o procedură de due diligence înainte de investiții, ar stabili proceduri scrise pentru a monitoriza teste de stres în ceea ce privește fluxurile de numerar și valorile colaterare care susțin proiectele de infrastructură. EIOPA așa cum a spus Comisia, s-a consultat pe larg înainte de a-și redacta Uh, opinie pentru a ne asigura că aceasta are o bază largă și bine fundamentată. Mulțumesc foarte mult! Acum pot lua cuvântul în numele grupului nostru, pentru că raportorul nostru din umbră nu este aici, după care vom continua cu celelalte grupuri politice și, evident, raportorul va reveni. Trebuie să spun că personal, dar și în numele grupului socialiștilor și democraților, noi salutăm și susținem acest act delegat. Am uh, solicitat această modificare și așa cum uh, ni s-a comunicat, acest lucru face parte dintr-un efort de a încerca o îmbunătățire a unui model greșit de stimulente pe piața de capital care s-a axat pe investiții pe termen scurt și de aceea cred că trebuie încurajate investițiile pe termen lung, pentru că riscul de lichiditate și uh, riscul vor zis sunt două lucruri diferite, de aceea personal trebuie să spun că am fost surprinsă când am auzit că a existat o dezbatere destul de dură în echipa de negociere vis-a-vis -vis de acest lucru. Sigur, aspectele menționate de domnul raportor în ceea ce privește dreptul la informare și consultare sunt pertinente și regret puțin faptul că aceste întrebări specifice formulate de domnul raportor nu și-au găsit un răspuns în intervenția Uh, comisiei, unde s-au prezentat argumente foarte bune care s-au la baza acestui act delegat, dar în același timp nu s-a dat un răspuns la punctele specifice ridicate în discuție de domnul raportor vis-a-vis -vis de modul în care a fost consultat Parlamentul și modul în care a fost informat, ceea ce pentru noi constituie aspecte foarte importante. De aceea Înțeleg dezamăgirea echipei de, dezam, de negociere cu privire la procedură. Totuși, personal, cred că, dată fiind importanța și relevanța acestui act delegat pentru uh, stimularea per ansamblu a investițiilor, o stimulare pe care noi am solicitat-o ca Parlament, de aceea cred că trebuie să ne gândim uh, cu grijă pentru a distinge între pledoaria noastră pentru informații complete și coimplicare și consecințele nedorite de a periclita sau a amâna niște elemente importante din construcția noastră pentru investiții. Este un aspect politic pe care am dorit să-l subliniez față de Comisie, față de IOPA, dar și față de echipa de negociere. Următorul vorbitor, domnul Ashley Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Aș spune că grupul meu salută tratamentul uh, benefic pentru investițiile în infrastructură și susținem introducerea acestora. Investițiile în infrastructură sunt vitale pentru redresarea economiei și salutăm orice măsuri corespunzătoare în acest sens. Ne bucură de asemenea faptul că luna trecută Comisia a solicitat EIOPA date în ceea ce privește aceste structuri. Așteptăm cu interes rezultatele și sperăm că putem îmbunătăți și actele delegate pentru Solvency 2 în mod corespunzător. Trebuie să continuăm cu precauție și modificările ulterioare trebuie justificate de date clare. Nici noi nu vrem să se uh, distorsioneze comportamentul uh, punând un accent uh, prea mare pe anumite tipuri de investiții. Domnule președinte, înțeleg că unii din colegii noștri își doresc ca perioada de control a Parlamentului să fie extinsă pentru a primi explicații din partea Comisiei pe anumite teme. Preferința mea ar fi să mergem imediat mai departe și să uh, adoptăm acest act delegat fără alte amânări. Eu consider că echipa raportorilor din umbră a avut suficient timp la dispoziție pentru a evalua lucrurile și sper că vom adopta cele delegate la finalul perioadei de evaluare. Aș încheia cu o întrebare către colegii de la Comisie și EIOPA, și anume, atunci când uh, facem legislația pentru Solvenții 2, ceea ce mi-aduc aminte a durat uh, circa 5 ani în același timp, am înaintat în acest uh, Parlament mai multe acte cu privire la agențiile de rating și legislația cu privire la aceste agenții de rating spunea în mod specific că state, instituțiile financiare și băncile din statele membre nu ar trebui să se dea prea mult pe ratingul de credit, în timp ce în Solvency 2 am făcut anumite trimiteri la agențiile de rating. Colegii noștri în această dimineață au reușit uh, în mod inteligent uh, să nu facă niciun fel de trimitere la ratingul de uh, credit. Mă întreb dacă ar putea să explice cum anume pun cap la cap legislația pe care am adoptat-o cu privire la ratingul de credit și trimiterile specifice la ratinguri din cadrul legislației Sol Solvență 2. Thank you. Um, so I don't see Sylvie. Mulțumesc. Nu văd Mulțumesc. Nu văd pe Sylvie, nici pe Mariza Matias. Sven. Mulțumesc, domnule președinte. Salutăm faptul că avem uh, această oportunitate de a discuta despre subiect. Cred că pentru a putea să stabilim uh, argumentele de la început, trebuie să facem o distinție clară între prevederile care se referă la susținerea infrastructurii și, în al doilea rând, extinderea um, prevederilor tranzitorii cu privire la capital. Când am început, vreau să încep cu aceasta a doua categorie, însă când am început să lucrăm la ea, nu, a, nu se ceruse această prevedere de tranziție, iar acum extinde, de fapt, uh, existenta, uh, cea existentă către um, țări nelistate sau țări terțe și uh, impune de asemenea cerințe mai mici de capital, de asemenea pentru investiții care nu fac parte din, nu sunt listate la bursă și um, noi am acționat împreună pentru a încerca să dăm un imbold comerțului într-o manieră transparentă. Însă, acum se pare că se extinde domeniul de aplicabilitate, ceea ce uh, se referă așadar la substanță, la conținut. În ceea ce privește conținutul de asemenea, recalibrarea uh, reducerii uh, cerințelor de capital nu a fost bine prezentate, după părerea noastră, și EIOPA, după părerea după ce știm noi, nu a lucrat la acest pachet, nu a fost consultată și nu a fost menționată de asemenea în prezentarea dumneavoastră și de aceea vreau să rog uh, președintele să ceară EIOPA să răspundă dacă au lucrat la acest pachet, dacă a existat consultanță oferită de către EIOPA cu privire la aceste prevederi de tranziție. Se pare că procesul a fost însă diferit. Grupul de experți s-a instituit pentru a discuta ceea ce se uh, trebuia realizat și pentru a sonda posibilitățile de infrastructură, iar apoi Franța a venit cu o listă de dorințe către grupul de experți dar nu s-a bucurat de susținere de la niciun alt stat uh, membru, inclusiv uh, din partea Italiei nu a fost susținere, dragă domnule președinte. Deci nici Marea Britanie, nici Germania, nici Marea Britanie, nici Italia. Însă Comisia, cu înțelepciunea sa, a adăugat acest element la acest act. Și din perspectivul procesului, nu putem spune că am obținut ceea ce, do- ceea ce doream. Și deci, dacă comisia ar acționa responsabil, ar trebui să elimine acea parte pentru ca să nu pericliteze ceva pentru care există deja o majoritate și un consens între statele membre în sensul pe care l-a menționat și Ashley Fox. Când vorbim despre infrastructură, vreau să menționez că din perspectiva noastră suntem, bineînțeles, pentru a da mai multe stimulente asigurărilor, pentru ca să investească în infrastructură sustenabilă, dar și acolo se aplică regulile de prudență și este important de aceea să citim, de exemplu, regula specialiștilor, um, experților specialiști în domeniu despre EIOPA. Citez, Uitându-ne dintr-o perspectivă sistemică, mi se pare normal să arătăm că există îngrijorări cu privire la complexitatea din ce în ce mai mare și libertatea prea mare bazată pe uh, unele convenții de la sine înțelese. Trebuie să înțelegem că uh, o abordare de tip uh, standard a EIOPA nu ar putea să se potrivească. Vedem așadar uh, un exces de risc aici și am vrea să se analizeze posibilitatea unor erori de calibrare și consecințele acestora, iar riscurile sistemice care sunt deduse din uh, riscurile uh, de rutină și riscurile de catastrofă trebuie să fie și ele considerate și trebuie să facă parte din studiu și să creeze o nouă categorie. Ă, infrastructura trebuie să fie văzută într-o un anumit categorie, într-o anumită categorie de bunuri, de active și uh, am încheiat citatul. Ați putea să comentați, vă rog, pe substanță? Pentru că nu e vorba aici de un lobby radical ă, în domeniul protecției consumatorilor, ci e vorba de organizația profesioniștilor care trebuie să aplice aceste standarde. Ați putea să comentați, vă rog, despre standardele acestei reguli? Mulțumesc! Uh, I have uh, now, yes, uh, Danuta Hübner and permaș. Danuta Hübner și Pervanș Perez acum. Mulțumesc, vreau să pun o întrebare ca cetățean. Nu sunt implicată în acest regulament, dar în contextul a ceea ce a spus Sven Giegold cu privire la perioada de tranziție, aș vrea să cer Comisiei să ne clarifice puțin lucrurile în ceea ce privește aspectele legate de IMM-uri în legătură cu actele delegate, pentru că ce înțeleg eu este că acțiunile care sunt uh, emise de către IMM-uri nu sunt listate. Am auzit de la comisie că prin actele delegate se înlătură și stimulentele de, um, de investiții în IMM-uri și deci de ce este atât de periculos, întreb eu, să includem IMM-urile în această, care nu sunt listate la bursă, dar de ce nu putem să le includem și pe cele care nu sunt listate în uh, acest regulament? și de ce, dacă nu le includeți, cum justificați? E o întrebare către comisie pentru ca să înțelegem rolul IMM-urilor și să vedem dacă vor suferi, vor fi de acord sau nu, cum vor fi incluse în această perioadă și care este riscul aferent. Thank you, Pervanș Beres. Mulțumesc. Pervanș Beres. Mulțumesc, domnule președinte având uh, o responsabilitate foarte importantă în calitate de fostă președinte a Comisiei Econ, îmi amintesc de negocierile de la Solvabilitate 1. Cred că sunt singura în această sală care am avut acest privilegiu în trecut. A fost o negociere lungă, foarte complicată, unde unul din uh, mizele sau care au apărut pe parcursul negocierilor a fost riscul de a avea un nivel 1 care să fi uh, folosit numai criterii de, pe termen foarte scurt și care să fi avut un fundament de negociere care să nu fi fost suficient de solid în fața deschiderii unei piețe interne și care să fie supus prea mult influenței statelor membre cu o definiție a riscului numai de un, un an. Consilierii dumneavoastră au fost de asemenea parte din negocieri. E adevărat că și dânsii au fost uh, în cadrul negocierii dinainte. Atunci când avea loc negocierea, criza tocmai se instala în Europa și știm exact că o, o privire pe termen scurt nu avea prea multe șanse. Actul delegat care a fost propus de către comisie mi se pare în acest context uh, a fi absolut în uh, linia ceea ce așteptam în uh, ceea ce privește corecțiunea. Sunt surprinsă să văd că se face referire la anumite poziții în cadrul Consiliului, pentru că mi s-a părut totuși și mi se părea că în această comisie am susținut cu toții bazele planului Juncker. Deci, imperativul absolut pentru Uniunea Europeană de a-și regăsi surse de finanțare pentru a finanța investițiile pe termen lung. Subliniind uh, încă ideea că cele 315 miliarde ale planului Juncker nu erau decât un apel, un semnal transmis către actorii de pe piață. Și când ne uităm la actorii de pe piață care sunt cei mai, uh, cel mai bine dotați, să spunem, pentru a asigura uh, Uh, ceea ce se cheamă o investiție pe termen lung, vedem că automat trebuie să ne întoarcem către asigurători. În acest context, mi se pare că actul delegat propus de comisie este binevenit, este așteptat ca un element care are funcții de liant, așa cum a descris și domnul uh, Hill uh, situația acum în Uniunea Piețelor de Capital, și mi se pare că de fapt avem o urgență aici, o urgență uh, în trimiterea unui semnal pe piață cu privire la infrastructura pe termen lung. Cred că dacă ar trebui să facem anumite critici, ele ar trebui să se refere la definiția infrastructurii, care este poate prea complexă, poate nu prea extinsă, însă în același timp. Dar toate măsurile care ar avea ca și consecință întârzierea intrării în vigoare a actului acesta delegat, mi se par contrare față de ceea ce noi dorim și spunem că dorim în această comisie de atâta timp. Deci, concret, știu că avem uh, rezerve cu privire la faptul că nu am fost destul de consultați, dar uh, totuși uh, am ascultat răspunsurile comisiei, nu văd de ce ar trebui ca uh, EIOPA să fie împotriva actului delegat? Eu cred că tocmai ar trebui să cerem comisiei să rugă, să facă tot posibilul ca să intre în vigoare cât mai repede actul acesta delegat. Mulțumesc foarte mult și acum uh, poate comisia și EIOPA ar putea să răspundă la întrebări. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Gualtieri. Dacă îmi permiteți, o să încerc să răspund la întrebări în ordinea în care au fost puse. În primul rând, vreau să-i răspund uh, domnului raportor Balț. Aș vrea să vă reiterez dorința Comisiei de a avea o cooperare optimă cu Parlamentul și cu raportorul și referindu-ne la munca viitoare, ne-ar bucura foarte mult să avem oportunități de schimburi de opinii foarte timpurii și sperăm să putem să facem un schimb de informații cât se poate de repede. Știm cu toții că acest act delegat a fost uh, finalizat în vară, ceea ce a dus din păcate, la o parte din această grabă și regretăm foarte mult că nu am putut să avem timp să facem, să ne consultăm la nivel bilateral cu raportorul la timp. Dar pe viitor o să facem tot posibilul ca să mai adăugăm pe lângă consultarea um, de, de zi cu zi, cea obișnuită, să garantăm și ca acest proces să meargă cât se poate de bine, de lin. Vreau să-i răspund și domnului Fox, care m-a întrebat despre relația dintre agențiile de creditare și de uh, agențiile de rating și uh, regulament. Uh, acest uh, regulamentul solvabilitate 2 a fost adoptat înainte de CERA uh, 3, care a fost uh, adoptat în sfârșitul, către sfârșitul anului 2012. Regulamentul și agențiile de rating, de fapt, împiedică un um, rating oferit, de fapt, pe bază geografică, așa cum prevede și Comisia în regulamentul său. Noi vrem să implementăm acest angajament peste tot unde se poate, dar desigur această interdicție se referă numai la chestiuni care țin de uh, proceduri și iar pregătirea actului delegat și în consultanța pe care am cerut-o de la EIOPO am vrut să ne asigurăm că aceasta să nu încalce interdicția în legătură cu ratingul. Iată de ce criteriul de eligibilitate sau criteriile sunt atât de stricte. Of Mr. Fox, but... Suntem de acord cu ceea ce a spus domnul Fox, dar pentru moment nu se poate să modificăm lucrurile la nivelul actelor delegate. Dacă am vrea să facem acest lucru aici, ar însemna să ne referim la și să schimbăm anumite elemente esențiale din legislație care au fost uh, determinate de către legislator, ceea ce nu se poate face la acest stadiu. Am putea să introducem aspectul acesta la uh, revizuirea generală care trebuie să aibă loc înainte de 2018. În uh, legătură cu întrebările pe care le-a pus domnul Gigold cu privire la perioada de tranziție și uh, acțiuni, um, S-a prezentat o temă similară la grupul de experți. A existat o cerere adresată către comisie și către comisarul Hill. Aceste cereri erau foarte detaliate și uh, nu s-a găsit un răspuns uh, la actele delegate. Acesta a fost uh, discutat la grupul de experți și statele membre au reacționat susținând intenția de a avea o revizuire, de a examina lucrurile, dar uh, totul în cadrul revizuirii prevăzute pentru 2018, iar acest act delegat nu răspunde, de fapt, uh, cerinței din partea statelor membre. Dacă ne uităm la măsuri, și înțeleg că dumneavoastră vă referiți la măsura cu privire la uh, perioada de tranziție pentru acțiuni, um, vreau să vă trag atenția asupra două puncte. Această inițiativă este prezentată în cadrul Uniunii Pieței de Capital și pentru a putea să evităm o dezinvestiție care ar putea să se întâmple și ar putea să se întâmple destul de repede, noi uh, încercăm să facem tot posibilul pentru ca să nu se întâmple așa. Încercăm să susținem uh, investițiile în IMM-uri și aș vrea să mai insist uh, asupra faptului că aceasta este doar o măsură de tranziție și este doar aplicabilă acelor uh, acțiuni care vor fi cumpărate înainte de ianuarie 2016 și este o măsură de tranziție care se aplică doar pe șapte ani maxim. Deci, este o măsură foarte limitată în domeniul său de aplicabilitate și se combină cu piața unică de capital și încearcă să susțină și să încurajeze investițiile în IMM-uri, așa cum a subliniat și doamna Hübner. Sper că aceasta răspunde și la întrebările pe care le-a pus doamna Hübner Măsura avea ca scop uh, o, o combatere a dezinvestițiilor abrupte în uh, acțiuni și uh, s-a considerat de aceea că trebuie să fie aplicate la acțiunile nelistate. Cele de la IMM-uri și de la companiile inovatoare, care sunt exact tipul de companii pe care le prevede planul de acțiune pe piața Uniunii de Capital. Și vreau să mai subliniez și faptul că modificarea la aplicabilitatea tranziției, perioadei de tranziție, a fost uh, prevăzută pentru toate asigurările în Euro, din Europa și s-a bazat pe o um, domeniu care nu se limita numai la acțiunile care sunt listate la bursă. Mulțumesc! EIOPA dorește să adauge ceva, vă rog. Mulțumim, mulțumim. Vreau să răspund unei singure întrebări a domnului Fox și, dacă se poate, două întrebări ale domnului Giggold. Întrebarea domnului Fox, dar comisia deja a răspuns, deci vreau să adaug ceva, dacă mi îngăduiți din punct de vedere al EOPA. EOPA, sigur, e și ea conștientă de uh, cerințele din Solvency 2 să se reducă prea marea dependență de rating și întreprinderile, mai ales proiectele de infrastructură, costul de a, de a obține un rating extern poate fi unul uh, însemnat. Și aici uh, Consilierea EOPA uh, permite proiectelor să continue cu noua calibrare fără un, un rating din partea unei agenții. Criteriile adiționale sunt cerute în în semnul împrejurări, însă posibilitatea există. Și sper că cu asta am risipit uh, îngrijorarea domnului Fox. Iar acum, uh, în ce privește întrebările domnului Gigold, în legătură cu perioada de tranziție și punctul de fond, uh, cum s-a exprimat domnia sa, și relația EIOPA cu această perioadă de tranziție e de a furniza un standard tehnic în ce privește modelele și procedurile. EIOPA nu a fost solicitată ca să consilieze pe fond în ce privește perioada de tranziție și cum în ce privește întrebarea din final a domnului Gigol Da. A spus corect ce a spus în legătură cu prea marea complexitate, însă dacă se adaugă o clasă uh, suplimentară de active, atunci se sporește și complexitatea. Și astfel uh, că există o contradicție aici. Deci trebuie să ne gândim că în ciuda complexității, Există oare uh, suficiente premize pentru a crea o clasă separată? Eu cred că totuși uh, probele ar spune că da. În legătură cu datoria există probe că se recuperează mai uh, rapid această datorie în, legătură, uh, în comparație cu datoria corporatistă în general. În legătură cu uh, partea legată de equity, da, sunt probe că uh, este justificată înființarea unei asemenea clase. To have a lower capital requirement in respect of infrastructure projects. Deci uh, asta în interesul proiectelor de infrastructură, după cum s-a și uh, menționat, dar asta sigur însoțit de cerințe foarte solide în legătură cu gestionarea riscului. Mulțumesc! So thank you very much. I think it has been... Președintele, mulțumim. Cred că a fost un schimb de opinii util și necesar. We discuss clearly show that there is... Discuțiile ne-au demonstrat că că e nevoie de mai multe clarificări uh, și întrevederi între echipa de negociatori și comisie. Așadar, aș propune ca, sigur, să uh, menținem solicitarea unei uh, extensii, dar să și, unei prelungiri, dar să și organizăm chiar înaintea vacanței, în următoarele zile, dacă se poate, o reuniune între comisie și echipa de negociatori. Și sperăm ca uh, cu acea ocazie toate clarificările necesare să fie uh, date nu doar în legătură cu conținutul, fondul acestui act, ci și în legătură cu procedura și cu uh, măsurile uh, pe viitor, care am înțeles eu că reprezintă elementul care târnește îngrijorare. Și sigur că dacă această clarificare uh, ar satisface pe toată lumea, Parlamentul uh, poate că și-ar putea regândi măsurile de procedură. Deci asta am convenit cu raportorul. Mulțumim oricum pentru prezența aici și așteptăm cu interes această reuniune care va fi organizată cât de curând sau cât mai curând posibil. Acum întrerupem 5 uh, minute sau chiar 10 minute reuniunea și apoi vom avea voturile. Mulțumesc!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 Dear colleagues, may I ask... Dragi colegi, vă rog să luați loc ca să începem uh, votarea și începem cu un test. Un test pentru votul electronic. Deci votul s-a deschis. Este test.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 Bun, acum nu trebuie să voteze toată lumea la test, doar cine vrea. Acum am, uh, votul s-a închis și începem sesiunea de votare cu prelungirea mandatului președintelui autorității bancare europene. Este vot secret, vot electronic, votul s-a deschis. Absolut Vote is closed. Vote s-a Se adoptă cu 41 pentru, 4 împotrivă, 7 abțineri. Felicitări. Domnule Ria, și acum votăm prelungirea mandatului președintele Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale, EIOPA. Vot secret, deci vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Felicitări domnului Bernardino. Și apoi votăm prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, ESMA. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis, se adoptă, felicitări domnului Meior. Iar acum trecem la întrebare orală Proiect de întrebare orală privitor la finalizarea Uniunii Economice și Monetare a Uniunii Europene, alinatul 1, text original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 3, textul original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă alineatul 4, text original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă alineatul 5, text original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votul asupra întregului text, așa cum a fost modificat, vot final, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum trecem la votul privitor la uh, proiectul de rezoluție, finalizarea Uniunii Economice și Monetare a Uniunii Europene, compromisul B, partea 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Există un o, amendament oral din partea FDD, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 24 se retrage, compromisul C, partea 1, cine este pentru, Împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Și acum amendamentul oral, alineatul 2A. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul D. Pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 28. Pentru? împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 29 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 30 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 41 pentru, de fapt a fost retras, spune președintele. Nu, toate au fost retrase, spune președintele, deci trecem direct la 64 Cine este pentru? Împotrivă? Intervenții din sală fără microfon. Nu, și 43 a fost retras, spune președintele. Așadar, 64 nu a fost retras, deci îl supun la vot. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum compromisul E, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 75, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 75 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Iar acum trecem direct la 94. Cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. 95 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 96 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul G, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 106, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul H, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 111, nu, a fost retras. A fost retras. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 123 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original 1, uh, citarea 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Putem să votăm în bloc uh, până la citația 8. Trimiterea 8. Pentru împotriva abțineri se adoptă și acum votăm în bloc de la 9, 10 și 11. Nu, nu se acceptă. Atunci numărul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă 10 pentru împotriva abțineri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 a pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul A mare A mic pentru împotriva abțineri se respinge. A mare B mic pentru împotriva abțineri se respinge. Considerentul B Amendamentul 8, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Apoi amendamentul 9, s-a fost retras. Amendamentul 10, N-a fost retras, deci îl supun la vot cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Textul original la uh, considerentul B, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul B mare, amic, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Textul original la considerentul C, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și apoi supun la vot textul așa cum a fost el modificat. Cine este pentru, Vot electronic, desigur, da. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Uh, avem 40 pentru, 14 împotrivă, 0 abține. Rezoluția se adoptă. Iar acum trecem la raportul Dodds-Niedermayer.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 se respinge. Text original, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 217 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Text original, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 218 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Text original pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 219, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original, alineatul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Attention. Referirile în bloc până la heading 1 uh, se adoptă. Acum Compromisul la uh, considerentul A pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Uh, considerentul de compromis B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă. Nu, s-a cerut verificarea la amendamentul 8. S-a deschis votul electronic. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul. Nu. Uh, de compromis C pe două părți. Prima parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. S-a cerut verificarea. La amendamentul 17 s-a deschis votul. Votul s-a închis și se respinge. Amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri, S-a cerut verificarea la amendamentul 18, s-a deschis votul. Vote is closed. Votul s-a închis și se respinge. Amendamentul 19 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Text original pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul de compromis E, vot, pe două părți, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 24 și amendamentul 25 identice. Cine este pentru? Împotriva? Ar trebui să verificăm, cred. Probabil că au fost respinse, dar nu se știe precis. Vă rog. Trei colegi, doi colegi încă n-au votat. S-a închis votul și se resping aceste două amendamente. Bun. Consistență de compromis a, uh, a, E mare A mic se adoptă amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri. S-a cerut verificare, vom verifica, votul s-a deschis la 30. 30. Votul s-a închis și se respinge. Amendamentul 31, cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Textul original pentru, împotriva abțineri se adoptă. 32 pentru, împotriva. Verificăm 32, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continentul de compromis G. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul de compromis H Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41. Pentru, împotriva, abțineri. Verificăm la 41. S-a deschis votul electronic. Votul s-a închis. Se adoptă. Considerentul I, text original, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Considerentul de compromis J, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de, considerentul de compromis K este vot pe părți, la K, prima parte. Ce pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Consensul de compromis L, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum M, cine este pentru, M. Vă rog să ridicați mâinile. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. N acum, compromisul N, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă compromisul O. Tu singură. Nu, se pare că e pe două părți. Chiar pe trei. Prima parte. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis P. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum, ITRE 22 pentru, împotrivă. Verificăm ITRE 22, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge amendamentul de compromis Q. Pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum 74 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendatul de, ă, ă, de compromis R pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul S, text original, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul de compromis S, mare A, mic, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ă, Considerentul de compromis T, pe mai multe părți, dacă am înțeles eu bine, spune președintele. Mai întâi este un amendament oral din partea verzilor. Îl supun la vot cine este pentru, împotrivă. Verificăm, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Acum, o cerere de vot pe părți Prima parte, da, cererea din partea verzilor. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum avem... Da, s-a cerut verificarea la partea a doua. Votul s-a deschis. Da, cred că a fost clar. Bun, acum avem un o pe 8 părți cerută de ce? Deci, prima parte, cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Numărul 3, partea a treia pentru, împotriva abțineri se adoptă. Numărul 4, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a cincea, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a șasea, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendment 86. Amendamentul 86 pentru, împotrivă, verificăm 86, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 100 pentru împotrivă. Verificăm și amendamentul 100. S-a închis votul. Se respinge. 101 Ba nu, mai întâi textul uh, original. Votăm așadar textul original pentru, împotrivă, Da, nu e clar, nu votăm textul original, se corectează președintele. Deci amendamentul 101 pentru, împotrivă, cred că se adoptă, dar verificăm 101. S-a închis votul. Se respinge. 122 pentru, împotrivă, verificăm 122. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 126 cu amendament oral din partea verzilor. Votăm cu amendament oral pentru, împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul ca atare. Acum pentru Împotrivă. Verificăm amendamentul în sine. S-a deschis votul. S-a închis votul. E egalitate, deci se respinge 27 la 27. Considerentul compromis U, prima parte pentru împotriva abține se adoptă, a doua pentru împotriva abține se adoptă, a treia parte pentru împotriva abține se adoptă, a patra pentru împotriva abține se adoptă. Compromisul la considerentul V poate că diferă paginile de pe două părți. V prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 178 cu amendament oral din partea ALDE. Votăm mai întâi amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Deci, acum votăm textul ca atare pentru, Împotrivă. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și acum votăm amendamentul 200. Pentru? Împotrivă? Verificăm. Amendamentul 200 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul W pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul de la considerentul X pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul A1, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, cea de-a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, 220. Verificăm, a doua parte s-a deschis votul. Am văzut greșit, credeam că sunteți pentru.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 Deci se adoptă compromisul. Punct. Acum amendamentul 220 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 222 pentru, împotrivă, Verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Cu un vot în plus. 224 pentru. Împotrivă. Verificăm. 224. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă cu aceeași majoritate 226 pentru, împotrivă. Verificăm și aici, s-a deschis votul. Mai trebuie să voteze două persoane, s-a închis votul și se respinge. Amendamentul 232 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Verificăm. 232 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul A2 pentru, împotriva abține se adoptă. A3 pentru, împotriva abține se adoptă. 257. Cu un nou uh, amendament oral din partea PPE. an SND. We received an yeah, but uh, we, we, it is an SND amendment, but we... E vorba de un amendament um, a socialiștilor, dar am primit un amendament PP sau comun. Deci, amendament oral comun. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem acum la 259 pentru, împotrivă, verificăm 259, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul A4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 282 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 284 pentru. Împotriva abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 285 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul A5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul A6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă.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 S-a închis votul. Se adoptă. 303 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 303 s-a deschis votul. Ba nu, îmi cer scuze, trebuie să votăm încă o dată. Încă o dată, nu împotrivă. Șase colegi mai trebuie să voteze. Mai e deschis votul, vă rog. Acum e bine, s-a închis votul și se respinge pentru că avem egalitate. 312 pentru, împotrivă, verificăm 312, s-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. 313 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 300 14 pentru, împotriva abțineri se respinge, 393 pentru, împotriva abțineri se respinge, 418 pentru, împotriva abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. titlu 1, subtitlu 9A, cu amendament oral din partea verzilor și a GUE pentru împotrivă Cred că se respinge, dar verificăm pentru că nu ridicați mâna. Vote is closed. S-a închis votul se respinge. Compromisul B1 pentru, împotriva abține se adoptă. Amendamentul 321 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul B2 banul mai întâi, ITRE 24 pentru, împotrivă, verificăm I324 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul B2, prima parte pentru, împotriva abține se adoptă, cea de-a doua parte pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 351 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Compromisul B3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 369 pentru împotrivă, abțineri, se respinge, verificăm, dar a fost foarte clar, verificăm așadar. S-a închis votul. Acum votăm textul original pentru, împotrivă, Aici trebuie să verificăm pentru că nimeni nu a ridicat mâna. Textul original de la titlul 2, sub titlul 6, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ori, textul original de la titlul 2, sub titlul 6, partea introductivă pentru împotriva abține se adoptă și următorul pentru pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C1 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul C2 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul C3 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 391 pentru împotriva abțineri. Verificăm 391, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul C4 pentru, împotriva, obțineri se adoptă. Amendamentul 401 pentru, împotriva, obțineri se respinge. Textul original pentru, împotriva, obțineri se adoptă. Amendamentul 402 pentru, împotriva, obțineri se adoptă. Verificăm. 402. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Îmi cer scuze, aveți dreptate. A fost o configurație originală la. Amendamentul 403 pentru împotrivă, abțineri. Se respinge textul original pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul C7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 412 pentru, împotrivă, verificăm. 412 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Textul original acum. Vot în bloc. Avem patru texte originale, patru liniuțe pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 413 pentru împotriva abțineri se respinge, textul original pentru împotriva abțineri se adoptă, 414 pentru împreună cu 415 pentru, împotriva, abțineri se respinge, textul original pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul C9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul C10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul D1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, amendamentul 428 pentru, împotrivă, Verificăm 428, s-a deschis votul. Vote is S-a închis votul. Se adoptă. 429 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. un vot al verzilor prea mult. În continuare. E bine acum. S-a închis votul. Se respinge. ITRE 26 pentru împotrivă abțineri. Cred că e respins, dar verificăm. ITRE 26. S-a închis votul. Se respinge. ITRE 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum vreți să verificăm? Man, Votăm textul așa cum a fost modificat. Vot electronic, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 45 pentru, 3 împotrivă, 10 abțineri. Felicitări raportorului.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 Okay, sorry, there was a... Bun, îmi cer scuze. A apărut o problemă nouă cu votul care tocmai l-am avut. Dar în orice caz, acum votăm uh, raportul BALT, care se referă la regulamentul financiar. Compromisul A pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul AA pentru împotriva abțineri se respinge. Votăm așadar amendamentul 30. Împotrivă? Trebuie să votăm amendamentul 30. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 32, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul AB, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 31 pentru, împotriva abțineri se respinge, 153 pentru, împotriva abțineri se respinge, 154 pentru, împotriva abțineri se respinge, amendamentul 34 pentru, împotrivă abțineri. Verificăm 34, s-a deschis votul. Vote is Two to vote still? Okay. S-a închis votul acum. Se respinge compromisul B pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul C pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul uh, nu 45, ba da, 45 pentru, Mi se spune că e bine. Pentru, împotrivă, abțineri. În orice caz se respinge, dar verificăm. Vote is closed. S-a închis votul, se respinge. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotriva abțineri se adoptă. I3 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G pe două părți. Prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 90 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M. Aici avem un amendament oral din partea raportorului, unde se spune să ia notă. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă compromisul N pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 163 pentru, împotriva, abțineri. Îmi cer scuze, n-am văzut mâinile. La N am votat deja, s-a adoptat. Acum votăm 163. Pentru, împotrivă, verificăm 163, s-a deschis votul. Vote is closed. It is... Thank you. votul și se adoptă. 164, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 166 pentru, pentru, împotrivă, verificăm 166. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Compromisul O cu amendament oral din partea verzilor. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul T, cu amendament oral din partea lui Sven Giegold. Mai întâi votăm uh, amendamentul oral cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge și acum votăm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 Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 130 uh, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 237 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul X pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul Z pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul AA uh, pentru împotrivă abțineri se adoptă. AB pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul AC pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul AD cu amendament oral, Sven Gigold, mai întâi supunem acesta la vot, pentru împotriva abțineri se respinge. Și acum textul original, amendatul complet pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AE pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Comprom amendamentul 191, 291 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul AF pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AG pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AH pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AI pentru împotriva abțineri se adoptă. Comprom amendamentul 431 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul AG uh, pentru împotrivă se adoptă. AG, pardon. Compromisul AK pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul AL pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AM pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AN pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AO pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 34, text original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 36, 61, 60, 361, 362 pentru, împotrivă. Verificăm 361 și 362 identice. S-a deschis votul. Cred că se adoptă, dar s-a închis votul și da, se adoptă. Deci nu e nevoie de textul original. Compromisul AP pentru împotriva abținerii se adoptă. Aliniatul 36 pentru împotriva abțineri se adoptă. AQ pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AR pentru împotriva abțineri se adoptă. Alineatul, amendamentul 377 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AS pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AT pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AU, prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul AV pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 419 pentru, împotrivă, verificăm, 419, se deschide votul. Mai sunt patru colegi care trebuie să voteze. Și s-a închis votul. Se respinge. Textul original, aliniatul 44, pentru împotriva abțineri se adoptă, 45 uh, pentru împotriva abțineri se adoptă, referire 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, referire 2, 14, textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 și 4, identice pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Textul original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 5, și a deschis votul. Vote is closed. S-a închis și se adoptă. Compromisul AW, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AX pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AY pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AZ pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm uh, Textul astfel a amendat, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 48 pentru, 5 împotrivă, 5 abțineri. Felicitări foarte mult eh, raportorului. Okay, now we vote uh, Mosca. Oh, sorry, sorry. Which one we it? Pisa, Mosca. Okay. We vote uh, draft opinion on TISA. Votăm acum uh, recomandările Comisiei privind la negocierile TISA. Compromisul A, vot pe părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem închide votul aici, vă rog? Da, mulțumesc. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B. Mai întâi votăm o parte. Nu, mai întâi votăm amendamentul oral, spune președintele. Supun la vot amendamentul oral la compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se respinge și acum votăm textul ca atare în două părți. Prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și amendamentul 23 pentru împotriva abțineri adoptă, 25 pentru împotrivă. Haideți să verificăm 25, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis. Se respinge. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E cu un prim amendament oral cerut de către verzi, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge și textul ca atare pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F, două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H, prima parte, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul, nu, amendamentul 61, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 65, pentru, împotrivă, Verificăm 65, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis și se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 70 pentru împotrivă abțineri se respinge. 73 pentru împotrivă abțineri se respinge. Și votăm acum textul final. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Okay. Electronic. Ah, because it's okay. Yeah. Vot electronic, spune președintele. Okay, vote is closed. Thank you. 38 pentru, 14 împotrivă și 6 abțineri. Felicitări raportorului. Și acum trecem mai departe. Raportul SORU cu privire la pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală. Compromisul A, prima parte, pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotrivă abțineri verificăm. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Partea a doua de la compromisul E. S-a deschis votul. S-a închis și se respinge. Amendamentul 7, cine pentru? Împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C. Mai întâi votăm amendamentul oral. Cine-i pentru amendamentul oral? Împotrivă. Bine, haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Și se respinge compromisul ca atare acum pentru împotrivă abțineri se adoptă amendamentul 24 pentru împotriva abțineri, se adoptă amendamentul 25 pentru împotrivă. Verificăm 25, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 26 pentru împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru împotriva abțineri se adoptă, 28 pentru împotriva abțineri se respinge, 29 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul de prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva Verificăm partea a doua. S-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă amendamentul 37 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 44 pentru, împotrivă, na, forificăm 44, bine, s-a deschis votul. Și s-a închis și se adoptă. Compromisul E, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia. Verificăm partea a doua, cine s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Partea a treia, cine pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, Verificăm 66, să deschis votul. Vote is closed. Thank you. Se respinge. Amendamentul 74 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 88 pentru, Împotrivă. Verificăm 88. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis. Și se respinge cu un vot. Amendamentul 89 uh, pentru, împotrivă. Văd că nu ridicați mâna, trebuie să verific. Deci, încă o dată, 89 s-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Haideți să verificăm, s-a deschis. S-a închis și se respinge. 92 pentru, împotrivă, Abțineri se verifică. 92 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri abțineri, se adoptă. Compromisul uh, I, prima parte cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, verificăm partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 42 uh, pentru, împotrivă. 42. S-a deschis votul, pardon. S-a deschis votul, verificăm. Da, 106. Cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 117 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 118 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 120 pentru împotrivă verificăm 120 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis. S-a respins. 121 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 123 pentru, împotrivă, pare un pic diferit, deci haideți să verificăm încă o dată, nu sunt sigur. S-a deschis votul. Vote is... Și s-a închis acum și se adoptă. Da, se adoptă la un vot. 123 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 124 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum textul astfel amendat. s deschis votul. Vote is closed. S-a închis. 49 pentru, 8 împotrivă, 2 abțineri și se adoptă. Felicitări uh, raportorului. Ok, now we vote uh, Papadimoulis. Bun, și acum rap EIB. Acum raportul Papadimulis, raportul anual al Băncii Europene de Investiții pentru 2014. Okay, but as I have the, my group, so I prefer to follow this in case you, you yeah. we vote the draft opinion. Bun. Deci, Banca Europeană de Investiții, raportul anul 2014, Dimitrios Papadimulis, compromisul A, cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul B, prima parte, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C, prima parte, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva Verificăm partea a doua. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 19 pentru, împotriva, abține, se respinge. Compromisul D cu amendament oral. Două amendamente orale, spune președintele. Primul amendament oral. Cine este pentru? împotriva? Verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge cu 29 la 27. Al doilea amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Mm. Verificăm din nou. Votul s-a deschis. Se respinge, cred, dar oricum verificăm. s-a închis și da, se respinge. 29 la 24. Acum trecem prin compromisul. Compromisul de cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul E, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Mm. Verificăm. Uh, votul s-a deschis pentru partea a doua. Votul s-a închis, adoptă partea a treia. Cine este pentru? Împotriva? Verificăm. Partea 3, votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis, se respinge. Amendamentul 45, cine pentru? Împotrivă. Verificăm la 45, votul s-a deschis. Votul s-a închis se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. S-a cerut verificarea. La 47 votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 48. Se se adoptă. 49. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 51. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 52. Pentru, împotriva, verificăm la 52. S-a deschis votul. Deci se adoptă. Vote is closed. Yes, adopted. Uh, Votul s-a închis și se adoptă. Bun, compromisul F pe trei părți. Prima parte pentru, împotriva, abținere, abțineri. Mm, probabil că s-a respins, dar Verificăm, votul s-a deschis. La prima parte, votul s-a închis. Se respinge partea a doua pentru. Împotriva abțineri. Se respinge partea a treia pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G pe cinci părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva obținerea se adoptă, partea a doua, pentru, împotriva obținerea se adoptă, partea a treia, pentru, împotriva. Liberalii sunt pentru sau contra? Verificăm la partea a treia. Votul s-a închis se respinge. Deci a fost împotrivă. Partea patra pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea cincea pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm la 65, votul s-a deschis. Votul s-a închis. șapte pentru împotriva abțineri se adoptă 68 pentru împotriva abțineri se adoptă 69 pentru împotriva abțineri se respinge 72 pentru împotriva abțineri se respinge 73 pentru, împotriva abțineri se respinge, 74 pentru, împotriva abțineri se respinge, 75, 6 pentru, împotriva abțineri se respinge, 77 pentru, împotriva abțineri se respinge, 78 pentru, împotriva abțineri se respinge, 79 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul H, 5 părți, Împotriv, în, înainte avem un amendament oral. Grupul SND, cine este pentru, împotriva obține, se adoptă, iar acum prima parte la compromisul H, pentru, împotriva abțineri, se adoptă, partea a doua, pentru, împotriva abțineri, abțineri, se respinge, partea a treia, pentru, împotriva abțineri, se adoptă, partea a patra, pentru, împotriva abțineri, se adoptă, partea a cincea, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotriva abțineri se adoptă, se respinge, mă scuzați, compromisul I pe trei părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a treia pentru, împotriva abține. verificăm partea a treia, votul s-a deschis botul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, verificăm la 100, votul s-a deschis. Votul s-a închis, se adoptă 107 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Verificăm la 107 să cer verificarea votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 108 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 109 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri, FDD se abține, mă rog, se respinge. 111 pentru, ba nu, a fost retras. Compromisul J pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K, prima parte, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a treia pentru împotriva abțineri se respinge. Partea a patra pentru împotriva obțineri se adoptă. Amendamentul 105 pentru împotriva abțineri verificăm la 105 s-a deschis votul Poate, probabil că a fost respins, dar verificăm. Votul s-a închis. Respins, da. Compromisul L pentru, împotriva, abținere. Se adoptă compromisul M pe 5 părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm partea a doua, votul s-a deschis. Deci e pentru de deci se adoptă. Partea a patra. Nu, partea a treia, spune președintele, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a patra, pentru, împotriva obțineri, se adoptă partea 5 -a pentru, împotriva obțineri, se adoptă compromisul N, prima parte pentru, împotriva obțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotriva obțineri, se adoptă compromisul O, prima parte pentru, împotriva obțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotriva, abțineri, verificăm la partea a doua, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la votul final. Votul s-a deschis. Vote is closed. 48. Votul s-a închis. 48 pentru, 5 împotrivă, 4 obțineri. Felicitări raportorului. Cred că am încheiat sesiunea aceasta îndelungată de voturi. Vă mulțumesc. Cred că am adoptat un număr de texte importante. Mulțumim.